Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, we... Stimați colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem cea de-a doua parte a reuniunii noastre. În această dimineață ea va ține până la 11.30. La 11.30 va începe reuniunea coordonatorilor. Primul punct de pe reuniunea de zi pentru această dimineață. Punctul 5, practic de pe ordinea de zi, este o întâlnire cu domnul Ville Itala. Dumnealui este directorul Curții de Conturi, responsabil pentru relațiile instituționale ale Curții de Conturi cu instituțiile. Este o chestiune foarte importantă pentru noi. Dați-mi voie să vă readuc aminte că domnul Itala ne va informa cu privire la cooperarea dintre Parlament și Curtea de Conturi și ne va spune cum poate această cooperare să consolideze exercițiul de supraveghere a executivului european de către legislativul european. După cum știți, dorim să ne îndreptăm către legislație mai bună. Uneori, legislație mai bună înseamnă mai puțină legislație, dar doar uneori, subliniez. Totuși, este important să consolidăm felul în care supraveghem executivul. Avem un raport de punere în aplicare foarte important și domnul Itala, de asemenea, va discuta programul de lucru pentru 2015. Zice președintele, mai ales raportul special pe care îl redactează Curtea de Conturi. Stimați colegi, aș dori să vă informez că acest raport special prezintă rezultatele unor audite speciale, select, um, anumite audituri um, de performanță și de conformitate. Este vorba de audituri pe securitatea furnizării de energie și pe dezafectarea nucleară. Este vorba de eficiența utilizării banilor în aceste domenii. Subliniez că pentru a maximiza impactul, subiectele trebuie să fie relevante și publicarea auditorilor trebuie să fie la timp. Deci, cum cheltuim banii? Este un subiect foarte important. Mai ales și pentru noi, dacă dorim să analizăm ulterior um, rapoartele de implementare. Vom avea un schimb de opinii între membrii cu privire la activitatea Curții de Conturi, vom putea face sugestii Curții Europene de Conturi și vom analiza și programul de lucru al Curții de Conturi. Așadar, domnul Itala așteaptă din partea noastră propuneri. Pentru început, domnule Itala, dacă puteți să faceți câteva remarci introductive, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Onorabil membri ai comisiei, îmi bucură foarte mult faptul că vă pot uh, vorbi. Cred că este prima oară când un membru al Curții de Conturi face acest lucru. Am o prezentare introductivă scurtă și apoi Aș dori să aud comentariile dumneavoastră și dacă aveți întrebări, voi da silința să le răspund. În primul rând, aș dori să spun faptul că Curtea de Conturi este instituție independentă de audit pentru Uniunea Europeană. Nu facem parte din comisie, nu suntem sub control intern al comisiei și nu facem parte nici din nicio altă instituție. Unul dintre mandatele noastre prin uh, tratat este să asistăm Parlamentul în momentul în care își exercită puterea de control asupra punerii în aplicare a bugetului european. Cu cât ne îndeplinim mai bine această sarcină, cu atât ne putem asigura mai bine că există o responsabilitate democratică asupra bugetului în Uniunea Europeană. Două dintre prioritățile noastre pe termen lung sunt tocmai acelea de a veni în întâmpinarea acestei probleme. În primul rând, să îmbunătățim responsabilitatea europeană, mai mai ales pe elementul de performanță, iar a doua um, prioritate este de a lucra în strânsă cooperare cu partenerii noștri pentru a ne maximiza impactul asupra procesului de responsabilizare. Dorim să oferim produse relevante și care vin la timp, care într-adevăr asistă Parlamentul în munca sa de supraveghere. Dorim să îmbunătățim utilizarea banilor contribuabililor. Totuși, chiar și cele mai bune produse nu sunt suficiente dacă actorii relevanți nu le folosesc. Noi depindem de principalii actori aici, adică, practic, de Parlamentul European. Ca să îmbunătățim cooperarea cu principalii actori din domeniu, alături de noul Parlament, am început să căutăm noi metode de a utiliza mai bine produsele noastre de audit. Care sunt produsele noastre de audit? Cel mai bun, cel mai bine cunoscut produs de audit este raportul anual care este publicat în fiecare an la sfârșitul lui noiembrie. La începutul lui noiembrie, încerc scuze. De asemenea, lucrăm cu aproximativ 50 de agenții și alte instituții europene. Astăzi aș dori să mă refer la rapoartele speciale. Numele nu denotă foarte multe. Cineva a propus să schimbăm numele în așa fel încât ele să, să ilustreze ceea ce sunt. Sunt rapoarte de performanță. Aceste rapoarte analizează economia, eficiența, punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene și a programelor UE. De multe ori ele sunt denumite rapoarte de valoare. Dorim să acordăm mai multe resurse acestui tip de rapoarte pe viitor. O altă prioritate pe termen lung pentru noi este cooperarea cu actorii relevanți. În ceea ce privește Parlamentul, această cooperare se concretizează în mai multe instanțe. În primul rând, în momentul în care Curtea își planifică sarcinile și prioritățile prioritare pentru anul viitor și, în al doilea rând, în momentul în care publicăm raportul de audit. După cum ține minte, domnul președinte, anul acesta am început un proces nou în care președintele curții merge la întâlnirea, la conferința președinților de comisii. Noi dorim, prin această participare, să înțelegem mai bine punctul de vedere al Parlamentului pe anumite domenii. După întâlnirea CCC, din 9 iunie, am primit câteva idei interesante pentru auditorile viitoare. Acum ne finalizăm uh, programul de lucru pentru 2016 și la ora actuală am stabilit deja o listă de sarcini prioritare. După cum am spus, în săptămânile care urmează, Curtea va finaliza planul anual de lucru pentru 2016 și acesta va fi diseminat tuturor uh, comisiilor parlamentare. Încă un lucru în final, prezentarea rapoartelor în Parlament, mai ales a rapoartelor speciale. După cum știți, noi întotdeauna prezentăm rapoartele, rapoartele speciale la Comisia Cont pentru control bugetar. Însă, ca parte a strategiei noastre de a îmbunătăți cooperarea cu actorii relevanți, am început să prezentăm, caz după caz, rapoarte respective și în alte comisii specializate. Lărgirea audienței rapoartelor noastre este o îmbunătățire importantă a situației noastre. Avantajul principal, în opinia, noa, în, în opinia mea, este că astfel comisiile specializate pot folosi recomandările și concluziile noastre în momentul în care analizează legi noi sau uh, care există deja. Este momentul ca rapoartele externe de audit să fie utilizate la maxim. Timpurile s-au schimbat și nu mai putem proceda ca până acum. Banii utilizați trebuie să fie supravegheați îndeaproape și Parlamentul European are un rol important de jucat în acest proces. Sper că acest Parlament se va folosi și el de rapoartele noastre speciale în procedurile legislative și bugetare pe care le întreprinde. Domnule președinte, onorați membri, noi suntem dedicați redactării unor produse de audit importante și user-friendly. Avem nevoie de informații din partea dumneavoastră pe toate aspectele, pe ce să ne concentrăm, când să prezentăm observațiile noastre și cum să le comunicăm mai bine, cum să comunicăm observațiile relevante. Așteptăm uh, un dialog fructos cu comisia dumneavoastră, nu doar astăzi, dar și pe viitor. În concluzie, domnule președinte, vă mulțumesc și mulțumesc și comisiei pentru această oportunitate. Aștept comentariile, sugestiile sau întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Itala. Trei întrebări. Pe ce să ne concentrăm? Sau ce întrebări ați avut dumneavoastră pentru noi? Le puteți repeta, vă rog? Deci, cum să comunicăm mai bine, spune domnul Itala. Președintele, bun, haideți să începem, stimați colegi. Cine dorește să înceapă discuția? Doamnă, vă rog. Doamna Vilcunen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Itala ne-a întrebat cum să comunice. Și cred că este un început bun. Este bine că ați venit ca să vă întâlniți cu noi. Este important, după cum ați spus, să ascultăm ce informații ne puteți da și este important ca și dumneavoastră să ascultați sugestiile și comentariile noastre pentru Curtea de Conturi. Ar fi interesant să auzim mai bine ce planuri aveți pentru programul de lucru 2016. Pe ce vă veți concentra? Există ceva uh, sectoare speciale din sfera de responsabilitate a ITRE, de exemplu ceva care ține de energie sau de cercetare sau de industrie? Doriți să vă concentrați pe una dintre aceste sfere de um, responsabilitate ale ITRE? În momentul în care găsiți probleme, care sunt motivele pentru care există aceste probleme? E din cauza că regulamentele, legile nu sunt clare în Europa sau există alte probleme cu legislația? Practic, care este motivul problemelor pe care le găsiți? Există diferențe între statele membre? Există sectoare anumite în care credeți că ar trebui să ne concentrăm? Mulțumesc foarte mult. Domnul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că noi apreciem foarte mult instituția dumneavoastră, domnule Itala, Credem că munca făcută de Curtea de Conturi este foarte bună, este foarte bine să luptați împotriva irosirii banilor contribuabililor. Și este responsabilitatea noastră în Parlamentul European. Este important să consolidăm mandatul, de, mandatul independent al instituției dumneavoastră. Cu toate că acest Parlament nu are decât un an și jumătate, grupul nostru a apreciat unele dintre inițiativele dumneavoastră. În primul rând, aș dori să menționez monitorizarea crescută a ceea ce a făcut Comisia Barroso II în momentul în care a pus în aplicare bugetul său. De asemenea, auditele scrupuloase asupra unor agenții europene, în care ați subliniat probleme structurale, de asemenea, inclusiv conflicte de interes. De asemenea, ați uh, făcut uh, anumite concluzii și sugestii pentru aceste agenții. De asemenea, apreciem faptul că ați analizat um, fondurile de coeziune și de infrastructură. Parlamentul European speră că toate aceste audituri vor crește ca intensitate și acest lucru este în interesul cetățenilor Uniunii Europene. Aveți un rol important de jucat în structura Uniunii Europene. Credem că informațiile pe care le puteți furniza dumneavoastră sunt absolut vitale pentru creșterea culturii de audit în cadrul instituțiilor. Noi vom sprijini toate inițiativele dumneavoastră. Mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să vă readuc aminte de un lucru foarte important. Sau poate mai bine să vă explic. Domnul Itala, acum câteva minute, a spus că întâlnirea obișnuită are loc la Comisia CCC, Comisia Președinților de Comisii. Președintele Curții de conturi a fost prezent la CCC acum câteva luni la invitația mea. Însă Curtea de Conturi a avut propunerea de a face prezentări în fața unor comisii, în, în fața unor anumite comisii specializate. Acest lucru este important din punctul de vedere al auditului. Eu l-am invitat pe domnul Itala pentru că am putea da un exemplu bun. Atât am dorit să vă spun eu acum. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Pentru că, dacă nu, domnule Itala și eu am câteva întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, ne interesează cele mai frecvent întâlnite erori în uh, utilizarea fondurilor UE. În rapoartele de punere în aplicare este important să acordăm atenție acestor greșeli care se strecoară. O altă chestiune. COSME și Orizont 2020, programele de acest gen, Comisia a început pregătirile pentru evaluarea pe parcurs a acestor programe. Și ne-am dorit să fim mai bine pregătiți pentru această evaluare, mai ales pentru Orizont 2020, pentru că acest program este responsabilitatea ITRE. Noi trebuie să dăm uh, aici uh, feedback comisiei pe orizont 2020. Dacă ne puteți ajuta în aceste eforturi, ar fi foarte bine. Deci chiar acum, nu doar după ce își desfășoară comisia noastră activitate pe acest dosar. Cam atât deocamdată pentru început. Vă mulțumesc. Mai dorește, mai dorește cineva să ia cuvântul acum? Nimeni? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Thank you for, for your comments. Mulțumesc. Mulțumesc pentru comentarii. Vă mulțumesc și pentru întrebări. Am să încerc să vă dau răspunsuri. Să încep cu prima întrebare. Ați pus o întrebare legată de Orizont 2020. În primul rând, aș vrea să vă spun că toate comisiile au posibilitatea de a ne cere un aviz cu privire la legis- propunerile de legislație. ne puteți cere opinia și atunci când uh, aveți uh, revizuirea programelor la mijlocul mandatului. Deci uh, vă sugerez să faceți acest lucru atunci când vă putem ajuta. Asta pentru că nu trebuie neapărat să avem noi inițiativa de a face ceva fără a ști dacă veți folosi informațiile de la noi sau nu. Puteți să ne întrebați și dumneavoastră dacă vreți să știți care e părerea noastră și noi vă vom spune ce am făcut. În legătură cu programele COSME și Orizont 2020, pot să vă spun că nu am auditat încă punerea lor în aplicare și asta pentru că sunt într-o etapă de implementare um, foarte timpurie, deci nu avem um, ce audita deocamdată. Dar în octombrie 2012 am emis un aviz la cererea Consiliului uh, acest aviz viza uh, propunerea de program Orizont 2020. Evident că este un, încă un document vechi, trebuie actualizat, dar în raportul anual pe 2014, care va fi publicat uh, în Parlament pe 10 noiembrie, uh, vom analiza um, felul în care obiectivele Orizont 2020 se reflectă în programul de coeziune al statelor membre. De asemenea, în acest raport vom sublinia câteva uh, probleme și riscuri din implementarea Orizont 2020. Deci acest uh, raport va ieși luna viitoare. În plus, uh, există în etapa de plan raportul anual 2015, care va ieși în 2016 și acolo vom vedea um, cum s-a revizuit la jumătatea mandatului um, programul Orizont 2020. Ne vom concentra asupra rezultatelor. În plus, am fost întrebat și ce fel de greșeli am descoperit. Există multe feluri de greșeli. De exemplu, la costuri eligibile, deci practic la cererile de costuri. De exemplu, TVA care ar fi putut fi rambursată. Aceasta este o eroare care apare frecvent. În plus, la proiecte eligibile sau la beneficiari mai apar probleme. De exemplu, se ofer, oferă sprijin, fonduri pentru inovare la proiecte care nu au de face cu inovarea. Sau se mai întâmplă să se acorde finanțare companiilor prea mari, deși finanțarea trebuie să ajungă la companiile mai mici. În plus, una din, unele dintre cele mai mari greșeli au de-a face cu achizițiile publice. De exemplu, faptul că se schimbă um, obiectul contractului după ce se primesc fondurile. Aceasta este o greșeală care apare frecvent. În plus, când audităm, verificăm dacă programul creează valoare adăugată pentru Uniunea Europeană și dacă banii se folosesc eficace. Acum am hotărât să organizăm aceste discuții cu Parlamentul, întâi în conferința președinților, uh, pentru a vedea care sunt subiectele cele mai relevante de audit. Evident că nu avem resursele necesare pentru a audita toate subiectele dorite, așa că trebuie să alegem câteva și să ne concentrăm asupra lor. Astfel ne concentrăm asupra câtorva părți din fiecare subiect și uh, facem auditul conform standardelor internaționale. Acum dorim să ne concentrăm asupra problemei refugiaților. Vom alege câteva subiecte în acest sens și vom înainta un document Parlamentului. Mă întrebați uh, cum putem să ajutăm Parlamentul cât mai bine. Evident, Comisia Cont este cel mai bun par uh, partener al nostru, dar de multe ori informațiile utile și recomandările trebuie făcute comisiilor de resort. De aceea este foarte bine să avem această discuții în comisiile de resort. Să vă dau câteva exemple. M-ați întrebat ce rapoarte urmează să redactăm la sfârșitul anului și anul viitor. Ați vorbit deja despre unul, îmbunătățirea alimentării cu energie prin dezvoltarea pieței interne de energie. Cred că acest raport v-ar interesa, de exemplu, în această comisie. Apoi, în ianuarie 2016, avem un raport care are de-a face cu EIT. Aici trebuie să vedem dacă um, noile tehnologii ne ajută cu inovația în Uniunea Europeană. Apoi, uh, dezafectarea nucleară în iunie 2016 și apoi mai urmează niște rapoarte care s-ar putea să vă intereseze sau nu. Avem un raport care interesează mai mult Comisia Envi, dar poate și pe dumneavoastră. După aceea mai avem uh, transportul feroviar, care vizează Comisia Trans, dar poate e interesant și pentru dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, uh, nu ar fi foarte greu să vă ocupați de două sau trei astfel de rapoarte specializate uh, pe an. Este un lucru foarte important și nu vă ocupă foarte mult timp. Acestea au fost răspunsurile mele. Mulțumesc. Mai am și eu o întrebare mai încolo și are și colegul uh, nostru. Întrebarea mea este, în ce situație ar trebui sau am putea să discutăm despre erori, pentru că ați vorbit de multe ori deja despre erori. În ce situație ar trebui să tratăm erorile ca fraude? Care sunt condițiile în care trebuie să le considerăm fraude? Și iată și o a doua întrebare. Mulțumesc, am două întrebări. Nu știu dacă sunt de competența dumneavoastră, dar cred că da. Dumneavoastră ați vorbit despre faptul că vreți să ajutați IMM-urile. Ei bine, de multe ori, tocmai, cu IME, tocmai IMM-urile ne spun că au probleme în a pune la punct un dosar pentru a cere fonduri europene. E foarte complicat și nu au întotdeauna personalul necesar ca să facă acest lucru și chiar nici competențele de care e nevoie pentru un astfel de dosar aproape că ai nevoie de un inginer, de un tehnician foarte priceput pentru a pune la punct un astfel de dosar. De asemenea, între momentul uh, depunerii dosarului și momentul obținerii fondurilor trece foarte mult timp și companiile sau chiar asociațiile au probleme și uneori chiar se închid până să primească finanțările. Este foarte complicat. Nu știu ce doriți dumneavoastră să simplificați, uh, pentru că vorbim foarte mult de simplificare și iată că simplificarea e ca monstrul din Loch Ness, toată lumea vorbește despre el, dar nu l-a văzut încă nimeni. Doriți cu adevărat să-i ajutați pe cei care au nevoie? Că până la urmă ăsta este rolul Europei, nu? Mulțumesc! Vă mulțumesc. Am să încep cu ultima întrebare. În primul rând, evident că dumneavoastră sunteți decidenții. Noi nu facem decât să analizăm anumite subiecte și să redactăm rapoarte speciale. Astfel încercăm să vă ajutăm. Am avut și un uh, raport, mai multe raport, rapoarte pe IMM-uri. Unul dintre ele viza comerțul electronic. A fost publicat acum câteva luni și avea de-a face cu felul în care IMM-urile pot folosi fondurile alocate uh, în acest domeniu pentru a uh, își îmbunătăți performanța în domeniul comerțului electronic. Am publicat și un raport despre incubatoarele de afaceri. Și acesta avea de-a face cu IMM-urile. În plus, uh, fondurile UE pentru micro-întreprinderi un alt raport. Încerc să-l mai găsesc și pe celelalte, dar nu reușesc. Am să trimit secretariatului planul și acolo veți vedea întreaga listă și veți vedea um, unde, în ce rapoarte am discutat aceste subiecte. Și atunci raportorul care s-a ocupat de, aceste, de fiecare raport în parte poate veni să discute cu dumneavoastră în comisie. În plus, a mai fost întreb o întrebare legată de fraudă. Erorile nu reprezintă fraude. Anul trecut, în programul anual, am auditat 1200 de acțiuni de transfer și au existat 14 uh, fraude, 14 cazuri pe care noi le-am numit fraude. Și în aceste cazuri alertăm OLAF care hotărăște independent de noi ce vrea să facă. Dar erorile uh, sunt altceva și trebuie să facem diferența între acest lucru. Evident, evident, trebuie să știm care e diferența. Ne-ați întrebat trei lucruri. Pe ce să ne concentrăm, cum să comunicăm rezultatele. În primul rând pot să vă răspund că este vorba despre cont, Comisia Cont de Control Bugetar. De asemenea, puteți comunica și secretariatului nostru uh, orice concluzie aveți și vă vom mai invita dacă este posibil. A treia întrebare a dumneavoastră a fost care este cel mai bun canal de comunicare. Pot să vă spun că cel mai bine ar fi să ne mai întâlnim încă o dată și să menținem uh, contactul cu Comisia Cont de Control Bugetar pentru că este comisia care se ocupă de subiectul care vă vizează. Dar ne-ar plăcea să ne reunim și noi cu dumneavoastră când mai avem ocazia, dacă e necesar. Vă mulțumim foarte mult pentru vizită și pentru explicații și așteptăm cu interes să cooperăm cu Curtea de Conturi. Stimați colegi, iată că am încheiat primul punct uh, de pe ordinea de zi și vom uh, continua acum cu votarea electronică. Votul electronic trebuie să înceapă la ora 10, deci uh, uh, mai avem 20 de minute. Domnule Roger Noll, vreți să spuneți ceva? Da, vreau să spun ceva cu, atribu- despre atribuirea rapoartelor și uh, sistemul de puncte. Uh, Foarte uh, mulți membri au fost îngrijorați din uh, acest motiv, mai ales în grupul meu și vreau să sprijin ceea ce a spus domnul Temborana foarte frumos în ultimele săptămâni. Avem motive grave de îngrijorare. Um, înainte sistemul era sigur, era stabil, știam ce se întâmplă și nu credem că noul sistem de punctaj va, face, va fi la fel. Credem că noul sistem a fost pus la punct special ca să discrimineze grupurile mici și considerăm că acest lucru este trist uh, și nu ne arată și nu ajută procesul democratic din Parlament. Aș vrea să rog colegii să sprijine amendamentele domnului Tamburana, dar și ale uh, dom- doamnei Barbara Keppel. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Mai mult ca sigur, coordonatorii vor ține cont de ceea ce ați spus. Reuniunea uh, coordonatorilor va începe la 11.30. Deci am încheiat. Haideți să ne pregătim pentru votul electronic. Uh, ladies and gentlemen. Stimați colegi, domnilor și domnilor, avem o listă de vot lungă. Nu cred că vom reuși să o terminăm până la ora 11. Așa că haideți să începem cât mai repede. O să dureze peste o oră. Așa că țineți cont de acest lucru. start from the test vote. Să începem cu testul, un vot de test. Introduceți cardurile. Întrebarea pentru test este dacă vă place reuniunea comisiei în hemiciclu. Am deschis votul. Has anybody... A votat cineva? A votat toată lumea? The vote is closed. S-a închis votul. You see the result. Iată rezultatele. Now we go to the first report. Să trecem la primul raport. Am făcut testul deja, deci sunteți pregătiți pentru orice. Vicepreședintele încă, domnul Henkel, vrea să vorbească despre um, audierile de ieri. Mulțumesc. Am avut plăcerea de a vă înlocui ieri și de a fi președintele um, audierii cu privire la digitalizarea IMM-urilor și industriei. Uh, au, au, am, am avut trei profesori invitați și un lider sindical care a venit de departe pentru a vorbi în fața noastră. Din păcate, ă, nu ați fost prezenți, nu ați fost prezenți în număr mare la această audiere. Mi se pare o lipsă de respect faptul că ă, nimeni din grupul care a solicitat această audiere nu a fost prezent ieri la audiere. Uh, uh, uh, Vicepreședintele are perfectă dreptate. Dacă propunem o audiere și invităm vorbitori foarte importanți și aceștia vin în Parlamentul European, este obligația noastră să fim prezenți. Trebuie să fim prezenți în număr mult mai mare. Stimați colegi, haideți să trecem la primul raport de pe lista de vot. Prima lectură cu privire la soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni, ISA 2 interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public. Raportorul nostru Carlos Zorinio și avem vot prin apel nominal, vot electronic, un singur vot. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Iată că rezultatul este clar. Mulțumim raportorului. Știți că a existat o discuție între trei, un, între trei instituții europene. Avem și un al doilea vot, foarte asemănător, cu privire la accesul deschis la internet și serviciile universale și drepturile utilizatorilor la rețelele de comunicare electronică. Vera de Castillo a fost uh, raportorul nostru, discuția a fost foarte controversată și acum avem uh, proiectul de recomandări pentru a doua lectură. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult! Rezultatul este clar. Se adoptă. Felicitări raportorului și mulțumim foarte mult! Urmează votul final pentru dezvoltarea unei industrie europene durabile a metalelor comune. Raportorul nostru este Eduard Martin. Mulțumesc foarte mult. O cerere de la PPE. La compromisul numărul 15 am vrea vot nominal. Vă rugăm. Sigur, voi ține minte. Să începem. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se, accept, se adoptă. 4 și 12 sunt împreună, sunt identice. Pentru, împotrivă, a, a, abțineri, se, adoptă. se adoptă. 5 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 7 și 14 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, verificare electronică. La 23, verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. La 24, verificare electronică. S-a închis votul. 27. La 27 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. La 27, verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. La 37. un vot în plus la SND. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru împotrivă abțineri verificare electronică. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Verificare electronică la 69. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. S-a închis votul. Avem unul în plus la PP. E vorba de 73. E în regulă? S-a închis votul. Respins. 74 pentru. Împotrivă. Verificare electronică. La 74. S-a închis votul. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81, 83, 85, 82 împreună. Pentru, împotrivă se adoptă. Mai există și un amendament oral introdus de verzi să înlocuiți uh, the automotive industry, the aerospace industry cu the transport industry. Sunteți de acord? Pentru că s-a, s-a, am adoptat 5 uh, amendamente. Bun, vă mulțumesc. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 9 pentru. 86 s-a respins. Verificare electronică la 86. Am închis votul. S-a respins. A meritat verificarea, diferența noi mare. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare. Am închis votul. Respins. Șaptezeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri, nouă. Verificare electronică. Verificare electronică la 79. S-a închis votul. Se acceptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. Se adoptă. Na 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. S-a respins. 91. Pentru împotrivă, abțineri. Verificare. Verificăm la 91. S-a închis votul. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. 94. S-a închis votul. S-a respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare. La 95, verificare. S-a închis votul. Se acceptă. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare. Haideți să verificăm. Compromisul 10. S-a închis votul. Se respinge. Dar a meritat să verificăm. Amendamentul 88 pentru... Nu, 88 devine caduc. 91 a fost adoptat.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 Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 110. Verificăm electronic amendamentul 110. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru. împotriva abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru. împotriva abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm totuși. Compromisul 13. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 138 pentru. Împotrivă. Să verificăm 138. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 14 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum, compromisul 15. PP a cerut vol, vot cu apel nominal. Deschid votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, compromisul, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165-166, identice, le votăm împreună, pentru, împreună, uh, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se acceptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Compromisul 18. S-a închis votul. Se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 170 pentru, împotrivă, să verificăm, 170. S-a închis votul. Se adoptă 171 pentru, acesta este caduc. O 175 pentru. Împotrivă. Domnule președinte, ne explicați de ce este caduc 171? 170 a fost adoptat și scrie aici. Dacă se adoptă amendamentul 170, atunci 171, 173 și 174 devin caduce. Deci votăm 175 și apoi 172. Acum 175 pentru, împotrivă, să verificăm 175. S-a închis votul. Se adoptă 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 179. 169. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 176. Pentru. Împotrivă. Să verificăm 176. S-a închis votul. Se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 177. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191, 92, 93 le votăm împreună pentru, împotrivă, se respinge. Să verificăm totuși. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 199. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 217. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 218. S-a închis votul. Se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri se respinge amendamentul 220 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotrivă, să verificăm 221. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Compromisul 23. S-a închis votul. Se respinge. 229 și 230 votăm împreună. Pentru? Împotrivă. Abțineri să verificăm. 229 și 230 împreună. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 225 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri să verificăm, 233. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 200. 24, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte. A doua parte este caducă. Din cauza compromisului 24, care a fost adoptat. Deci a doua parte este caducă. 241, 42 împreună, pentru, împotrivă, să verificăm. Două amendamente, 241 și 242. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 247 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 251. S-a închis votul. Se respinge. 252 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 253 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 253. S-a închis votul. Se respinge. 261 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 262 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 262. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 263 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 263. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Compromisul 29. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final este, bineînțeles, electronic, în apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, după cum vedeți, 47 pentru, 11 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului domnul Eduard Marta. Acum, raportul domnului Lewandowski, Uniunea Piețelor de Capital. Un cadru de reglementare financiară mai eficient și mai eficace. Bilanțul și provocările regulamentului UE privind serviciile financiare. Ar trebui să începem. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Amendamentul 1. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Prima parte. Amendamentul 7. Prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte este caducă, pentru că a fost adoptat compromisul 1. Amendamentul 5 pentru, împotrivă,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 să verificăm amendamentul 31. S-a închis votul. Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm prin ridicare de mână. 32. S-a închis votul. Adopt. Se adoptă. Vă rog să ridicați bine mâinile. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. 34. S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 48. S-a închis votul. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se 50. 50 pentru, împotrivă. Verificare electronică, 50. Am închis votul. Se adoptă. Vă rog să vă ridicați mâinile, stimați colegi. Știu că sunteți foarte obosiți, dar totuși, 51 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm, 51. Am închis votul. Se respinge, 52 pentru, împotrivă, nu ne putem da seama, să verificăm electronic 52-ul. Am închis votul. Se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. A fost o cerere de, din partea GUE pentru un vot separat, vot pe părți. Deci la cererea GUE, amendamentul 58. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Deci se respinge 63 pentru, împotriva, abțineri se respinge 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, Abțineri? Să verificăm electronic. Amendamentul 70. Verificăm 70. S-a închis votul. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 72. Votăm pe amendamentul 72, electronic. Am închis votul. Se respingem. Votul final. Vot electronic pentru votul final. Am deschis votul. Acum. Deci l-am deschis. A votat toată lumea. Se pare că avem un PP în plus. Bun. 50 pentru, 8 împotrivă, 6 abțineri. Colegul Lewandowski, felicitări. Janusz Lewandowski, felicitări. Mulțumesc foarte mult. Cum trecem la ultimul vot pentru astăzi. Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Thriving. Thriving. Thriving. Yeah. question. Întrebare cu solicitare de răspuns oral către o economie de succes bazată pe date. Raportarea noastră este doamna Barbara Capel. Avem o întrebare cu solicitare de răspuns oral. În primul rând, avem un vot pentru Întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Deschis, deschid votul, închid votul. Se adoptă. 5 obțineri. Toți ceilalți spun da. Și acum trecem la moțiunea pentru o rezoluție către o economie de succes bazată pe date, din partea raportoarei Barbara Capel. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Am închis votul. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Să verificăm amendamentul 49, electronic. I close the vote. S-a închis votul. Vai de mine. Îmi pare rău, dar nu v-am văzut mâinile. Îmi pare rău. Compromisul nou Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul cu numărul 12. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă.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 Am închis votul. Se respinge. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 148 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. La amendamentul 156. Se respinge, vai de mine. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 pentru, 164 și 165 sunt identice, deci le votăm împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul cu numărul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm electronic, 182. Verificare electronică, am închis votul, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 237 pentru, împotrivă, împot abțineri se, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, să verificăm. Compromisul 28. Ca să fim siguri de rezultat. Pentru că e un compromis, am închis votul, se respinge. Trecem la compromisul 28A. Pentru,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 îmi cer scuze, spune președintele, se pare că am sărit peste 228. Înainte de compromisul 39, trebuie să votăm amendamentul 228. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum compromisul 39 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm. Ca să fim siguri. Am închis votul. Se respinge. 235 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 239 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu se respinge. Nu, ar trebui să verificăm. Verificăm la 240, 241. Am închis votul. 241 amendamentul acesta. Se respinge. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 240. amendamentul 242 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 40 de voturi pentru, 9 abțineri și 5 voturi împotrivă. Felicitări, doamna Barbara Capel, pentru raportul dumneavoastră. Acum, stimați colegi, urmează întâlnirea coordonatorilor, însă este important pentru toți ca la ora 3 după masa să veniți la reuniunea mixtă a comisiilor ITRE și IMCO. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, vă rog să nu uitați de acest lucru. Avem o întâlnire mixtă cu IMCO de la ora 3 după masa. Trebuie să fim prezenți cu toții. Trebuie să avem o reprezentare foarte solidă a comisiei noastre. 100% prezență trebuie să avem. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Întâlnirea coordonatorilor.